va fi uh, transmisă mai departe Comisiei pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European. Trei declarații uh, scrise au fost semnate de o majoritate a Parlamentului European. În primul rând este vorba de declarația scrisă numărul 15 din 2015 privind un turism accesibil depusă de domnul Gasbara și alți 10 membri, care, care a fost semnată de 387 de semnături. Apoi, declarația numărul 17 pentru a combate cancerul la sân în Uniunea Europeană, depusă de doamna Childer și alți 9 membri, a fost semnată de 394 de europarlamentari și în plus declarația numărul 18 din anul 2015, depusă de domnul Caputo împreună de 30 alți membri, a fost semnată de 418 alte persoane. Aceste declarații vor fi publicate în numele uh, deponenților în procesul procesul de de astăzi. Comisiile competente au uh, transmis uh, două texte uh, corectate adoptate de Parlamentul European conform articolului 231 alineatul 24. Aceste corecturi vor fi considerate a fi aprobate dacă mm, cel puțin 40 de membri cer să se voteze aceste modificări. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei